valorilor europene și inclusiv munca în Comisia de Cooperare cu Azerbaijanul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Se încheie dezbaterea despre Azerbaijan. Votul va avea loc după terminarea sesiunii de astăzi. Urmează Bela- următorul punct, Belarusul. Și are cuvântul acum domnul Maștalca. Eh, Dragi colegi, nu trebuie să uităm că în timp ce noi încercăm să ne analizăm obiectiv situațiile interne, partenerii și eh, eh, ceilalți asociații ai noștri merită și trebuie să primească același tratament. Sunt medic și trebuie să vă amintesc că violența nu trebuie să se producă niciodată ne contrazice valorile. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că cei din închisori, prizonierii, trebuie să beneficieze de tratament echitabil și corect și de condiții sigure indiferent unde se află în lume. Euronest este conceput ca un, schimb de part, ca un instrument de schimb și parteneriat obiectiv, însă în, cadrul, în cazul Belarusului nu este posibilă obiectivitatea. Rezultatul global arată că se um, încalcă declarația de la Praga și se încetinesc eforturile noastre. Noi am dorit să creăm o Europa unită și asta spre binele tinerilor, inclusiv al tinerilor din Belarus. De aceea trebuie să ne revizuim poziția, să vedem ce restricții pot fi aplicate pentru ca societatea civilă din Belarus să ne privească ca pe niște prieteni adevărate, adevărați. La 25 uh, de ani de la dezastrul de la Cernobâl, vă cer să aveți o nouă uh, privire față de Belarus, pentru că este un stat care a suferit foarte mult. Acest dezastru i-a afectat pe cetățenii Belarusului. Ei nu au putut să participe la um, ceremonii oficiale, ceea ce reprezintă o adevărată insultă la adevărata acestei națiuni. În legătură cu ce a spus domnul Tanak, știu că e greu să vorbești repede în engleză. Eu uh, Mie îmi place foarte mult limba engleză, e limba lui uh, Shakespeare. Data viitoare vorbiți în limba lui Goethe și vă vom înțelege mai bine și spun asta ca uh, cetățean ceh. Urmează domnul Paleckis acum. Thank you. Uh, pastorul... Vă mulțumesc. În ultimele cinci luni care s-au scurs din, după 19 decembrie, Situația politică din Belarus s-a deteriorat dramatic, intimidările au continuat, acuzele împotriva mass media. Belarusul încalcă toate convențiile internaționale. Acum dialogul devine extrem de dificil

Prizonierii politici arestați în decembrie încă nu au fost eliberați. Mulțumim Consiliului că a reintrodus sancțiuni legate de vize și înghețarea activelor oficialilor din Belarus, lucru care arată că putem și acționa. Poate că mesajul nu a fost suficient de clar. De aceea cerem Uniunea, Uniunii Europene să extindă măsuri și mai restrictive asupra uh, regimului Lukashenko, sancțiuni economice împotriva companiilor de stat care vor avea un efect care nu poate fi trecut cu vederea de autoritățile ruse. Belarusul se bazează pe exporturi de arme, textile și alte produse ale companiilor de stat. Aici putem, într-adevăr, să acționăm. Este nevoie de o tranziție spre un nou regim în Belarus. Nu trebuie să negăm populației Belarusului libertatea pe care o așteaptă de atât de mult timp. Urmează acum domnul Kaminski. Șanovni Państwo! Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre politică, drepturile omului în contextul situației din Belarus. Aș vrea să abordez subiectul într-un mod mai neconvențional, să vă reamintesc două nume care se leagă de acest subiect. Unul este un prieten de-al meu, Anatone Libiccu, care doar recent a fost eliberat din închisoare după peste 100 de zile pe care le-a petrecut în arest, după părerea mea, nu a fost ceva justificat în mod legal. Și aș vrea ca noi să-i trimitem un mesaj clar de solidaritate în numele Parlamentului European, pentru că este cineva care merită acest lucru. Un alt om pe care aș dori să-l sprijin împreună cu alte zeci de mii de polonezi, Andrei Potoput, un ziarist de la Gazeta Văborcea, unul dintre principalele ziare poloneze, care și el este în închisoare și este pus sub acuzare doar pentru că regimul Lukashenko se teme de libertatea cuvântului. Libertatea care este baza întregii democrații. Cred că noi, ca europeni, în această sală astăzi ar trebui să spunem clar și răspicat da unei, unei Belarus liber, democrați și da belarușilor în Europa. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Domnul Romer Bairueda. Domnule președinte, încă o dată plâng atmosfera de frică și de intimidare a adversarilor politici din Belarus, hărțuirea lor permanentă și persecutarea lor. Conform cifrelor din decembrie 2010, menționate și în rezoluția noastră. Apoi, cred că uh, protestele sunt motivate politic. Subliniez faptul că uh, acestor persoane arestate nu li s-a permis să-și cheme martori și să se întâlnească cu avocații lor. Avocații acuzaților au primit avertizări de la Ministerul Justiției și unii dintre ei sunt dați afară din barou. Mi se pare că procesul duce lipsă gravă de imparțialitate. Și în cele din urmă condamn lipsa de respect pentru drepturile, dreptul de adunare și de libertate de exprimare și cer eliberarea imediată și necondiționată a protestatarilor care se află încă în arest și cer să se retragă acuzațiile la, adresa, la adresa lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romen Vaigoeda. Acum, vorbitorii în numele grupurilor politice, domnul Protasievici din partea PPE domnule președinte. Într-adevăr, situația din Belarus se înrăutățește pe zi ce trece, atât din punct de vedere politic cât și economic. Din punct de vedere politic, în, în ceea ce privește libertățile civice, există procese intentate contra candidaților la președinție arestarea domnului Pașovut a fost deja menționată. Însă situația se înrăutățește și în termeni economici eh, s-a devaluat eh, moneda în față de rublă. Lukashenko periclitează țara și în eh, felul în care acționează, lucru care se vede și în declarațiile sale împotriva lui Barroso și împotriva Ucrainei. Putem Trebuie să invocăm articolul 8 al rezoluției și să impunem sancțiuni economice, pentru că este singura, singurul lucru pe care îl va înțelege regimul din Belarus. Dacă nu facem acest lucru, eh, represiunea va continua. Vă mulțumesc, domnule Repo, în numele socialiștilor și democraților. Ei, Mulțumesc, domnule președinte. Putem uh, vorbi aici despre ultima dictatură din Europa. Trebuie neapărat să ne exprimăm aici foarte limpede, pentru că ultimele alegeri prezidențiale nu au fost democratice. Nu a existat libertate de exprimare, de adunare, membrii opoziției, membrii societății civile, au fost hărțuiți, a devenit o problemă cronică. Deci trebuie neapărat ca fiecare din societatea civilă să poată să participe activ la dezbaterea politică, pentru că drepturile omului, drepturile fundamentale sunt elemente pe care nu putem să le trecem sub tăcere. Trebuie neapărat ca această țară să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor săi. Această țară trebuie neapărat să își îmbunătățească situația în materie de drepturile omului e fundamental în contextul parteneriatului cu țările din răsărit. Trebuie așadar să ne gândim la măsuri ca să încercăm să facem în așa fel încât să se remedieze situația. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Donskis din partea liberalilor și democrația. Mulțumesc, domnule președinte! Nu există nici măcar un indiciu că regimul din Belarus se va schimba de la sine putere în următoarele luni sau ani. Cred că numai presiunile puternice ale Uniunii Europene pot face să se întâmple ceva. Belarusul încalcă în continuu libertățile și uh, drepturile fundamentale civice. În ultimii ani, cetățe... în ultimul timp, cetățenii au demonstrat cerând libertatea de adunare și de exprimare. Am putea să vorbim aici despre o matrice uh, în, a lui Lukashenko și a uh, regimului său care nu poate fi schimbată, dar nu aș vrea să fim pesimiști, aș vrea să transmitem un semnal cetățenilor din Belarus, să le arătăm că sunt bineveniți în Europa și că recunoaștem faptul că regimul lor îi oprimă. Credem că trebuie să se pedepsească aceste încălcări ale drepturilor omului. Nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de faptul că el încearcă uneori să se apropie de Uniunea Europeană ca să supere Rusia sau invers. Mi se pare inacceptabil ce se întâmplă în Belarus și trebuie să fie evaluat făcându-se mai multe presiuni asupra acestei țări. Mulțumesc, domnule Donskis, domnul Poreba din partea ECR. Șanse Średnio co dwa... Domnule președinte, în medie la fiecare două luni de la începutul acestui an am discutat în această cameră despre ceea ce se întâmplă în Belarus. Vorbim despre noi cazuri de încălcare a drepturilor omului, menționăm noi nume de lideri ai opoziției care sunt arestați. ONG-urile și asociațiile din societatea civilă sunt reprimate. Trebuie să protestăm împotriva acestor fapte, însă este și mai important, dacă nu mai important, să ne implicăm în construirea societății civile și în susținerea ONG-urilor și a mass media libere în Belarus. În ciuda sancțiunilor deja aplicate, cred că a venit vremea ca acestea să fie puse în practică. Trebuie să susținem și societatea din Belarus prin măsuri clare. De asemenea, sancțiunile împotriva uh, entităților economice ar putea uh, reinstaura democrația. Urmează doamna Morvai. Kedves képviselőtársaim, a Fehér Oroszország. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și domnilor, situația drepturilor omului este elementul de bază pe care le examinăm aici în legătură cu Belarus în această după amiază. Dacă un membru al guvernului Lukashenko peste câțiva ani ar putea să devină membru al Parlamentului European și președinte al Comisiei pentru Libertăți. Ce am spune în astfel de evoluții? Când vom uh, ajunge în faza în care aceste dezbateri cu privire la astfel de subiecte de joi după amiaza să ne permită să salutăm SUA sau Israelul? În uh, scurta perioadă de timp la dispoziție aș vrea să mai subliniez un lucru. Există un Lukashenko și în guvernul maghiar, care de fapt este vicepreședinte echivalentului, echivalentului Comisiei de Libertăți Civile, care ca atare poate să înainteze rezoluții și amendamente. Și a fost pus sub acuzare pe baza unui comportament similar cu cel al lui Lukashenko. Comportamentul Belarus în ceea ce întreprindem, prezent și în modul în care nu fac decât să repete ce s-a mai întâmplat uh, și în ce privește Ungaria, utilizarea gazelor lacrimogene, multe persoane care au fost rănite, multe persoane arestate și aruncate la închisoare, inclusiv Ehm, mai multe personalități eh, binecunoscute care au participat la demonstrații împotriva guvernului. Și cu toate acestea există pedepsa cu moartea în unele dintre state și uh, metodele utilizate, să zicem, în Suan Guantanamo, pot fi comparate cu cele ale regimului Lukashenko. Dacă doriți să introduceți sancțiuni împotriva guvernului respectiv, trebuie să vă gândiți ce va însemna acest lucru. Mulțumesc. Domnul Poselt. Domnule președinte, nu sunt întotdeauna de acord cu colegul Pașca, însă astăzi sunt de acord cu el. Cred că toate partidele trebuie să se lupte pentru instaurarea libertății în Belarus și, de asemenea, pentru instaurarea statului de drept. Eu sunt pentru multilingvism. Vin dintr-o țară care a făcut parte din uh, Imperiul Austro-Ungar și care a comis uh, greșeala să încerce să-i facă pe toți cetățenii să vorbească doar germană. Așa ceva contravine principiilor unei comunități uh, multilingviste. Îmi pare rău, noi suntem aici ca să apărăm multilingvismul și drepturile uh, limbilor mai mici. Slovenia și Croația s-au eliberat acum 20 de ani și am fost martor după aceea țările Baltice și Ucraina. Nimeni n-ar fi crezut că după 20 de ani ar mai putea exista o dictatură încă în Europa. Era de neconceput, însă mai există mai multe dictaturi. Există Rusia, există Belarus, există în Ucraina o răutățire a situației, sunt probleme în Moldova, în Transnistria. Aceasta este situația. Să nu uităm că vecinii noștri din Est sunt amenințați acum uh, le sunt amenințate libertățile. Acestea sunt faptele. Cred că trebuie să creăm o strategie reală dacă ne dorim ca democrația și statul de drept să câștige. Cred că trebuie să fie esențial în relațiile noastre cu aceste țări. Domnul Migalski. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Voi începe cu o remarcă personală organizația Libereco, Parteneriat pentru Drepturile Omului, m-a contactat să îi ajut să îl susțin pe unul dintre membrii opoziției care este închis în Belarus, domnul Bandarenko. Și aș dori să vă propun acest lucru tuturor celor care sunteți interesați în aceste probleme. Este important ca noi să ne implicăm personal și să îi protejăm pe cei care sunt închiși. Este ceva ce putem face personal pentru a îi ajuta pentru cei arestați în Belarus. Cu toții cerem măsuri clare și hotărâte. Măsurile trebuie să fie sancțiuni pentru că este singura limbă pe care o înțelege Lukashenko. El înțelege limba banilor și a puterii pentru a proteja drepturile omului și democrația, trebuie să vorbim pe limba pe care suntem înțeleși în, la Minsk. Și acest lucru deja a fost spus aici în repetate rânduri, însă vorbele nu sunt fapte și de aceea fac un apel Parlamentului și celorlalte instituții ale Uniunii și una, fac un apel tuturor că trebuie să vorbim despre aceste lucruri în țara noastră să vorbim guvernelor noastre, pentru că și guvernele pot să îl convingă pe Lukashenko să introducă libertate și democrație. Vă mulțumesc. Intervenții spontane, mai mulți uh, deputații au cerut cuvântul, are cuvântul doamna Corhola. Valcovenea, președinti Lukashenko. Mulțumesc, domnule președinte Lukashenko, președintele Belarusului, a fost reales Însă știm bine cum s-au desfășurat aceste alegeri și cum a fost uh, redusă la tăcere opoziția. De altfel, 40 de persoane au fost arestate sub pretextul organizării de manifestații. Președintele deține absolut toate competențele în stat. Este un regim foarte dur. Am înțeles acum că primele tentative de a obține mai multă democrație au eșuat. Trebuie și noi să fim mai severi. Trebuie să insistăm, de exemplu, pe lângă asociația, pe lângă federația de uh, hockey

autoritățile din belarus trebuie să înțeleagă că fără respectarea drepturilor omului și statului de drept în conformitate cu declarația comună de la summitul privind parteneriatul estic din șapte mai două mii nouă la care guvernul din belarus este consemnatar uniunea europeană nu va avansa niciun eventual angajament de sprijin. mulțumesc. mulțumesc. Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut cuvântul pentru că doream să uh, revin la modul în care se instrumentalizează o dezbatere privind ultima dictatură din Europa, a domnului Lukashenko, pentru a se discredita un membru din uh, Parlamentul European care a fost numit de Lukashenko al Ungariei. Este o jignire la adresa Parlamentului în care am fost cu toții aleși. Mulțumesc. Doamna Morva a ridicat cartonașul albastru. Yes, I wonder if you have heard... Mă întreb dacă m-ați dacă ați înțeles ce am spus. Am spus că este membră a guvernului lui Lukashenko maghiar Vă rog să răspundeți la întrebare. Ce știți dumneavoastră? Ce știți dumneavoastră despre încălcările în masă ale drepturilor omului comise în Ungaria în 2006? Vă rog să-mi spuneți pe scurt. Nu au fost uh, mai puțin grave și mai puțin numeroase decât cele ale lui Lukashenko. Și ca avocat pe drepturile omului condamn cu tărie ambele regimuri. colegii dumneavoastră au împușcat cetățenii și au, uh, arest, au făcut arestări arbitrare, la fel ca și Lukashenko. Ambele cazuri sunt de netolerat și dumneavoastră ca membru în Parlament trebuie să le combateți pe amândouă. Doamna cec și apoi domnul Schulz. Cred că faceți aici o confuzie de fapte. În Ungaria nu există niciun partid al lui Lukashenko. Eu nu sunt din Ungaria, nu sunt de la grupul respectiv, însă refuz să accept că un deputat din Parlamentul European critică pe un altul, spunând că este membru dintr-un partid de dictatură dintr-un stat ne-european. Punct. Domnul Schulz. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Präsident, Frau Mulțumesc, domnule. președinte. Doamna uh, Gânț este membra grupului meu. Putem uh, crede ce vrem despre Ferenc Gyurcsany, putem fi pentru sau contra lui și despre el și despre doamna Gânț. Putem considera că e un om de bine sau nu e om de bine în acțiunile sale politice. Fiecare e liber să creadă ce dorește. Fiecare are propriile convingeri politice, dar dezbaterea de aici, de astăzi, din că știu, se referă la ultima dictatură care există în Europa. Este vorba despre o dictatură însângerată sau sângeroasă care mai există pe continentul european și mi se pare inadmisibil ca un membru ales liber în grupul meu să fie comparat cu un dictator sângeros Parlamentul trebuie să interzică așa ceva. Și în special ceea ce face un parlamentar care întotdeauna a dat dovadă de ură împotriva minorității rome în Ungaria. Deci cred că doamna Morva este în cea mai prost plasată poziție să critique pe cineva din grupul meu. Mulțumesc. Urmează domnul Tanoc. Doamna Morva, ați avut deja șansa și s-a spus aici o dezbatere cu privire la Belarus. Domnul Tanak. Vorbim aici despre Belarus și nu despre politica internă a Ungariei. Au trecut 20 de ani de la prăbușirea URSS, însă pentru Lukashenko nu s-a schimbat nimic. Situația este ca și în vremurile sovietice. Poliția secretă, care este, uh, poate numele în continuare de KGB, uh, are aceleași atribuții ca înainte Lukashenko nu tolerează opoziția și uh, nu ezită să folosească mijloace violente. Lukashenko și-a intensificat campania de persecutare și hărțuire a celor care îl chestionează. Cerem să se elibereze toți prizonierii politici și uh, ca democrația adevărată pluralistă să poată să existe în Belarus. La întâlnirea de săptămâna trecută Euronest, eh, reprezentanții Belarus au lipsit pe, lipsit pe bună dreptate. Vă mulțumesc, domnule Tanak și domnul Rubix, ultimul vorbitor. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim sprijinul pentru Parlamentul European pentru nevoia ca drepturile omului să fie respectate nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga lume, ca valoare fundamentală. Cu toate acestea, nu pot să sprijin genul de abordare generală față de un șef de guvern care este acuzat de crime pe care nu le-a comis. Faptul că membrii ai opoziției au fost arestați, dar ei nu sunt singuri și apoi mm, să pretinzi că e vorba de un act de dictatură Trebuie, de fapt, să se stabilească ce s-a întâmplat și dacă arestarea a fost corespunzătoare sau nu. Doar pentru că ești de la opoziție nu înseamnă că poți să faci tot ce îți trece prin cap. Aceleași reguli trebuie să le aplice tuturor. Mulțumim, domnule Rubix. Domnule Migalski, ați avut deja cuvântul. Îmi pare rău, nu, nu puteți să luați cuvântul pentru că ați vorbit deja și e timpul să punem punct dezbaterii și o să-i dau cuvântul domnului comisar Andor. Mr. President, honorable members, uh, the European Commission. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Comisia Europeană este profund îngrijorată de situația din Belarus, în special evoluțiile de după încălcarea standardelor electorale de pe 19 decembrie 2010 la legile prezidențiale. Această represiune se intensifică cu diverse procese în derulare împotriva foștilor candidați la președinție și majoritatea activiștilor rămân în închisoare. În același timp, există proceduri pe rol care ar putea să ducă la închiderea a două dintre ziarele independente care mai există, Nașa Liga și Narodnaya Volia, hărțuirea opoziției politice, a societății civile și a mass media independente continuă înalta reprezentantă Barona Ashton a făcut mai multe declarații generale și specifice cu privire la Belarus. Am condamnat limpede situația în deteriorare și în mod repetat am cerut Belarus să pună, punct, să pună capăt reprimării opoziției și societății civile, să elibereze pe toți uh, deținuții politici și toate aceste dosare cu motivație politică să fie clasate. Ne-am exprimat îngrijorarea în legătură cu relatări de tortură și alte rele tratamente, intimidare și neregularități în instanță. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea că în ianuarie Consiliul a adoptat măsuri restrictive în ce privește interdicția de călătorie și înghețarea activelor. Lista include 175 de persoane care trebuie să se compare cu cele 40 de nume puse pe lista înghețării activelor și interdicție de vize după alegerile din 2006. Și suntem gata să includem și alte nume pe listă, așa cum va impune situația. De asemenea, ne gândim la opțiuni pentru alte măsuri posibile, inclusiv cu privire la aspecte economice. În mesajele noastre am arătat clar că dorim să continuăm angajamentul cu poporul din Belarus, cu societatea civilă. Continuăm uh, cu facilitarea vizelor, negociem, uh, există directiva de negociere și acorduri readmise care au fost adoptate de Consiliu pe 28 februarie și în plus încurajăm statele membre să utilizeze la optim flexibilitățile existente oferite de codul de vize, în special posibilitățile de scutire sau de reducere a taxelor de viză pentru anumite categorii de cetățeni. În ce privește asistența, Comisia își mărește de patru ori asistența pentru populația din Belarus, pentru societatea civilă de acolo. Ne menținem angajamentul pentru o politică de angajament critic față de Belarus, lucru care a fost spus clar la concluziile din 31 ianuarie la Consiliul de Afaceri Externe. În același timp este clar Orice aprofundare a relațiilor bilaterale va depinde de disponibilitatea Belarus de a arăta că respectă principiile democrației, statului de drept și drepturile omului. Distinși membri ai Parlamentului, în concluzie, permiteți-mi să spun că situația din Belarus rămâne în între primele pe lista de priorități. Mă bucur să văd că o majoritate clară a Parlamentului este angajată să continue o dezbatere serioasă despre acest subiect și să refuze distragerea atenției. Vom monitoriza în continuare cu atenție evoluția situației și vom reacționa în consecință. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Așadar, stimați colegi, dezbaterea cu la Belarus s-a încheiat și putem trece acum la vot. În primul rând, votăm șase moțiuni de rezoluție privind Sri Lanka. Urmările raportului ONU. După câte am înțeles, există un amendament